Goedemorgen iedereen. We hervatten uh, de vergadering die. Uh... Bună dimineața tuturor. O să reîncepem reuniunea pe care am început-o, pe care am avut-o ieri. Continuăm cu sesiunea din această dimineață și trecem la votul raportului doamnei Macovei. E vorba de punctul 11 eh, de pe ordinea de zi. Doamna Macovei, vreți să spuneți ceva? Bună dimineața tuturor! Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei raportori din umbră, cu care am colaborat foarte bine. Mulțumesc! Ok, dan uh, we Uh, Da, în acest caz, da, vă rog. Mulțumesc. Înainte să votăm raportul doamnei Macovei, aș vrea să fac câteva precizări tehnice sunt, care sunt pe lista de votare. Dar peste tot unde este scris Republica Macedonia, ar trebui să se scrie FIROM, pentru că asta este ceea ce s-a acceptat ca limbaj. Mulțumesc. Ehm, Bine, am înțeles, am notat, începem votul. Eu cred că am însă lista greșită de votare. Cine este pentru afet 1 atunci? Împotrivă? Se adoptă. Afet 2. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Doamnă Macovei cu uh, amendament oral. Deci, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 2 Punctul 1. Amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Hartong. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Hartong. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 4, uh, Macovei și Calfin, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, Hartong, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, Macovei, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, domnul Mulder, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, 17 și 18 sunt acoperite de un uh, compromis. Amendamentul 3, atunci cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 19, Harton cade. Acum aliniatul 6, Macovei, Calfin, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20, cal fiind cine este pentru, nu este acoperit de compromisul 3, nu e nevoie să votăm acest amendament. Amendamentul 21, 22, 23 și 24 sunt acoperite de compromisul 4. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se spune că, deși amendamentul de compromis a fost uh, acoperit, tot trebuie să votăm amendamentul 22. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 25. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Acum, pardon, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 26 al meu și al doamnei Macovicinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, doamna Macovecinei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, Macovecinei, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic, vă rog, amendamentul 28 al doamnei Macovei. S-a deschis votul, da, vă rog. 5 secunde, Jens Geier, da. Aveți timp să introduceți cartela. Bine, s-a deschis votul și s-a închis acum. Se adoptă cu 16 la 6. Amendamentul 29, Macovei. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8D. Nou. Amendament oral din partea doamnei Macovei. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30, 31 și 32 sunt acoperite de compromisul 5. Cine este pentru compromisul 5? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Macovei. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Macovei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 Macovei cinei pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 36 Macovei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 Hartong, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 38, domnul Calfin, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 din partea mea, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Macovecinii pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Eu cu doamna Macovei. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42, Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43, doamna Macovei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 cu amendament oral, doamna Macovei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 44, 45, 46 și 47, compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 48, Hartong. Pen, nu, este caduc. Și 49 acum, Macovecinii pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50, Hartong pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 Macovei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 Macovei, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 Hartong, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 Macovei, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 Calfin, 54, îmi cer scuze, spune președintele, se adoptă. Deci 55 este caduc. Trecem la 56, mult, dar cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58, Calfin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57, compatibil cu 58 al doamnei Macovei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59, Macovei. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 Macovei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 Macovei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 Maletici, cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm electronic. 62 Maletici. Se verifică electronic. Sluit semin. S-a închis votul și se respinge în mod evident. Dar nu prea erau mâinile pe sus, deci n-am văzut, n-am putut să număr. 63. Malcovei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 Macovei cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 Macovei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 Calfin a fost retras, 67 Maletici pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 Macovei. Întrebarea este acum de la 68 până la și inclusiv până la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 Nu sunt foarte sigur. Haideți să verificăm 76 Macovei. Se verifică, se deschide votul. Sluitestemming. Se închide votul. Bun, se adoptă, deci cu 317. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Destul de strâns. Haideți să verificăm 77. Al doamnei Macovei se deschide votul. Se închide. 13 la 11, aceeași majoritate se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, cred că trebuie să... Nu, e adopt, se adoptă. Sunteți de acord cu mine că se adoptă? Bine, 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89. Macovei pentru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 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Doamn, domnul Calfin este caduc pentru că s-a adoptat 95 și deci atunci trebuie să trecem mai departe la considerentul A, amendamentul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ceea ce, a, era prima parte, doar spune președintele, trebuie să votăm acum a doua parte. Cine e pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Partea a treia este acoperită de compromisul 1. Trebuie să votăm compromisul 1 de aceea. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 4 e acoperită de compromisul 2. Deci acum votăm compromisul 2. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm partea 5 -a. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 2. Hartung este caduc pentru că amendamentul s-a adoptat. Deci trecem mai departe amendamentul 3 și cu 4 împreună care sunt acoperite de compromisul 1 pe care l-am votat deja. Deci, mai departe, amendamentul 5 al doamnei Macovecini pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru și 7 acoperite de compromisul 2 pe care l-am votat. Nu trebuie să-l mai votăm. Amendamentul 8 Calvin. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9, Macovei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la votul final, dar îl facem electronic. Deschid votul acum, vă rog. En ik is met... Închid votul. Așa că felicitări doamnei uh, Macovei. Trecem acum la următorul raport. Cova. Vreau Cescova. Este vorba de raportul doamnei Cehova. Doamna Cehova, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Procedura de descărcare de gestiune pentru Consiliul European este un fel de luptă anuală între Parlament și Consiliu cu privire la competențele instituționale și care dintre aceste instituții este mai puternică. Din păcate, așa au stat lucrurile și în 2011. E a doua oară când discutăm acest lucru aici. Cred că pe lângă acest aspect al uh, competențelor și a diferitelor avize juridice care ne-au fost înaintate, eu consider că dacă nu s-a formulat un răspuns la toate întrebările Parlamentului, ar trebui să fim consecvenți, ca și în anii precedenți, și nu putem lua o decizie diferită. Trebuie să refuzăm să acordăm descărcarea de gestiune. Este concluzia celui de-al doilea raport al meu și sper că pe viitor un alt raportor va putea propune o soluție diferită sau o soluție mai bună. Eu mi-aș fi dorit ca Consiliul să aibă un dialog mai bun cu noi, cu membrii din Comisia de Control Bugetar. Însă, în momentul de față, nu pot decât să propun această concluzie și uh, îi rog pe colegii mei să o susțină. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cehcova. Dorește cineva din sală să răspundă în numele Consiliului? Constat că Consiliul nu este reprezentat, însă ne poate urmări pe internet și va afla cum anume votăm. Dacă mai există alte intervenții, nu, atunci trecem la vot. Mai întâi, amendamentul 1 ODI pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 Zindelar pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi este vorba de propunerea de rezoluție pe care o votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, unul împotrivă, nicio abținere și trecem acum la votarea. Ajungem acum la rezoluție. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 Sendergaard pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Însă verificăm. Deci, verificăm electronic amendamentul 5. S-a închis votul. 13 voturi pentru, 11 împotriva, deci se adoptă totuși. Amendamentul 6 e caduc. Amendamentul 7 se întreagă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 se întreagă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, din nou electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări, doamnei Cehcova! Iată, am încheiat partea de voturi și mă uit în sală să văd dacă sunt prezenți toți cei care trebuie să fie prezenți pentru discutarea punctului următor. Collega's, ik ga eventjes moeten uh, pauzeren, want uh, dit punt over het jaarverslag Va trebui să facem o scurtă pauză, dragi colegi, pentru că raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, lupta împotriva fraudei, raportul alea Sender este următorul. Și Aici eh, invitasem pe domnul comisar Șemeta și pe directorul general Kessler să participe, însă nu-i văd în sală, de aceea vom vedea eh, când ajung. Deci o pauză de 5 minute. Yes. Goed, collega's. We gaan de... Foarte bine, dragi colegi. Ne continuăm reuniunea cu punctul 13 de pe ordinea de zi, cu două rapoarte anuale separate cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, prezentate de domnul comisar Șemeta. Și pe de altă parte, raportul OLAF prezentat de domnul Kessler pentru a separa lucrurile. Va prezenta mai întâi domnul Șemeta raportul dânsului, după care doamna raportor Ayala Sender va reacționa după aceea avem o dezbatere, apoi domnul Kessler își va prezenta raportul, intervine doamna Ayala Sender și dezbatere, dacă sunteți de acord. Și aș dori să mai adaug două lucruri. La 10 va trebui să ies scurt, pentru că sunt raportor în Comisia de Mediu la un raport cu privire la transporturi ilegale de deșeuri și domnul Liberațchi vă mă, uh, mă va înlocui în această perioadă. Apoi, la 14.30 va avea loc o conferință de presă cu privire la vizita delegației comune Cocobu și Cont la Kaliningrad și în Bulgaria și la ASP 5G3 este locul și m-aș bucura dacă ar participa cât mai mulți dintre dumneavoastră. Domnule comisar, iată, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc! Mă bucur să vă prezint raportul anual al Comisiei pentru 2012 cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și lupta împotriva fraudei. După cum știți, acest raport face parte din uh, transparența bugetară a Comisiei cu privire la gestionarea fondurilor și controlul acestora în Uniune. Nu ne permite doar o sinteză a situației din toate statele membre, ci uh, ne ajută și să subliniem acolo unde mai rămân puncte slabe. Și astfel putem să ne concentrăm mai bine acțiunile împotriva fraudei și neregulilor care afectează fondurile UE ca în fiecare an, raportul prezintă o privire de ansamblu asupra tuturor neregulilor notificate Comisiei de către statele membre în 2012, precum și măsurile întreprinse pentru a le remedia. Conține de asemenea și recomandări pentru îmbunătățiri viitoare. Am menținut două practici pe care le-am introdus anul trecut și care s-au dovedit utile. În primul rând, o distinție clară între nereguli de tip fraudulos și de tip nefraudulos, așa cum ne-au fost raportate de către statele membre. În al doilea rând, practica armonizării informațiilor cu privire la măsuri de corecție și de prevenție, iar cifrele fiind uh, conținute în conturile consolidate ale Uniunii. Există însă două elemente importante noi în raportul de acest an care reflectă comentariile făcute de, acest, de această comisie vis-a-vis -vis de acest raport. În primul rând, am reevaluat legătura între detectarea și raportarea neregulilor de către statele membre. Din analiza noastră internă și din contactele noastre cu autoritățile naționale, suntem încrezători că raportarea neregulilor uh, s-a îmbunătățit uh, foarte mult în ultimii ani. Iată deci uh, un progres. Așa cum vă aduceți poate aminte, în anii precedenți mi-am exprimat uh, îngrijorarea acum că raportarea ar fi deja insuficientă. Acum, plecând de la prezumția că fraudele detectate sunt raportate, va trebui să analizăm cifrele și din această perspectivă ne-am concentrat și pe țărilor cu un nivel foarte scăzut de nereguli raportate și ne-am întrebat dacă este într-adevăr o un indicator cum că rata de fraudă în acele țări este aproape de zero sau există probleme cu detectarea fraudelor în respectivele țări. Este o chestiune pe care Comisia se angajează să o analizeze și în continuare. O altă caracteristică a raportului pe 2012 este uh, concentrarea asupra neregulilor raportate ca fiind frauduloase pentru a înțelege mai bine tipul acestora și modul în care sunt abordate în statele membre. Și în final, în ceea ce privește structura, raportul, ca de obicei, conține informații suplimentare cu privire la o temă specifică. În acest an ne-am concentrat asupra controalelor în domeniul agriculturii. Documentele uzuale de lucru sunt de asemenea anexate la raport, inclusiv um, unul nou care conține conține o sinteză a programului Hercule. În ceea ce privește fondul raportului, dacă ne concentrăm asupra cifrelor, constatăm că numărul total de activități frauduloase, 1231 și cifrele aferente, 392 de milioane de euro, au rămas oarecum stabile față de cifrele anului 2011 în timp ce se constată o creștere de circa 8% pe partea de cheltuieli. Aceasta se poate lega de două uh, cazuri tipice cu fonduri de preaderare care sunt în fața instanțelor în statele membre afectate. Pe partea de venituri, fraudele raportate au scăzut cu circa 30% în comparație cu anul precedent, cifrându-se la 77 de milioane de euro veți găsi și alte informații interesante vis-a-vis -vis de domeniile în care se petrece frauda, modurile de operare și complexitatea cazurilor. Aceste date se găsesc în raport. În ceea ce privește neregulile frauduloase și impactul estimat, aceste cifre au fost mai mari în 2011. Explicația rezidă în faptul că corecțiile financiare au fost implementate în <clears throat> perioada 2000-2006, când s-a finalizat program, perioada de programare pentru fondurile de coeziune. Iar și acum ne apropiem de acel punct pe măsură ce și actuala perioadă de programare se apropie de final. Corecții s-au făcut în valoare de 4,4 uh, miliarde de euro în ceea ce privește plățile necuvenite de anul trecut. S-au luat și 187 de decizii Uh, de a întrerupe plățile în valoare de 5 miliarde de euro în domeniul politicii de coeziune. Unele mai sunt uh, în vigoare și acum. Au fost și decizii de suspendare care sunt încă valabile până la finele anului. Acest lucru arată că aceste mecanisme pentru protejarea bugetului Uniunii și a contribuabililor noștri sunt uh, bine folosite mai putem trage și o altă concluzie importantă din uh, rator, raportul PIF pe 2011. Raportările s-au uh, îmbunătățit în toate domeniile. Însă există totuși abordări diferite în detectarea și anchetarea fraudelor în statele membre. Unele state membre au resurse semnificative pentru a contracara frauda, altele aplică corecții financiare fără anchetarea în continuare și urmărirea uh, acestor cazuri. Raportul arată că abordările diferă nu doar între statele membre, ci și între diferitele administrații dintr-un stat membru. Este un lucru îngrijorător, dat fiind faptul că în calitate de Uniune, cu o piață unică și un buget comun, suntem doar uh, atât de puternici cât este veriga cea mai slabă atunci când e vorba de prevenirea fraudelor. Uh, nu, constatarea fraudelor ne surprinde. Și din acest motiv, Comisia a luat o inițiativă politică crucială pe care vă voi prezenta în câteva momente. Pe parte pozitivă, constatăm că anumite măsuri care au fost luate pentru a îmbunătăți protejarea bugetului Uniunii au într-adevăr un impact real. De pildă, o tendință importantă constatată în raport este că jumătate din neregulile frauduloase au fost detectate de uh, organismele antifraud, atât uh, la nivel național cât și național. Însă Cealaltă jumătate a fost detectată prin controle administrative uh, care sunt specificate în regulamentele sectoriale. Iată deci o evoluție nouă și una care confirmă abordarea noastră din uh, strategia antifraudă din 2011 de a avea o cooperare structurată cu cei care sunt responsabili pentru cheltuirea banilor comunitari. De asemenea, am constatat că statele membre au dat curs multor recomandări care le-au fost adresate în raportul din 2011. E valabil în special în ceea ce privește sistemul contabil IAS și strategiile în domeniul VAMAL. Permiteți-mi să recapitulez câteva dintre principalele politici antifraudă întreprinse de comisie în cursul ultimului an. Acestea includ prim paș pentru a implementa o nouă strategie antifraudă la care tocmai am făcut referire. De pildă, clauze antifraudă au fost incluse în multe acorduri internaționale și acorduri de cooperare administrativă și de asemenea și pachetul pus de comisie în domeniul achizilor publice conține astfel de clauze. În iulie, împreună cu doamna comisar Reding, am prezentat propuneri privind protejarea intereselor financiar al Uniunii prin intermediul dreptului penal. Scopul acestei propuneri este de a asigura o abordare mai unitară pentru pedepsirea infracțiunilor la adresa bugetului UE, astfel încât să nu mai existe diferențe. La Parlamentul, dumneavoastră, Parlamentul European, veți avea un rol foarte important pentru a vă asigura că această legislație va avea succes, însă voi reveni la acest lucru în câteva momente. În iulie anul acesta am venit cu o propunere ambițioasă de a crea un uh, parchet european. Accentul se pune pe crearea unui nou organism independent care își propune combaterea fraudei în întreaga Uniune și care să uh, ne facă să putem fi mult mai uh, eficienți în această bătălie. Apoi a mai existat și o comunicare cu privire la îmbunătățirea guvernanței la nivelul OLAF, plecând de la reforma deja agreată. Și Așteptăm cu interes discuții uh, detaliate cu dumneavoastră cu privire la această inițiativă pentru a asculta și părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de ideile pe care le-am prezentat. Stimați deputați, raportul PIF pe 2011 ne arată că în timp ce totuși s-au făcut progrese la nivel UE pentru abordarea fraudelor la adresa bugetului Uniunii, totuși rămân încă multe de făcut. Vedem că multe state membre acordă în continuare doar o prioritate scăzută analizării și urmăririi fraudelor și abordările naționale în acest sens diferă foarte mult. Propunerile înaintate de Comisie pentru directiva PIF și pentru parchetul european vor asigura o atenție cuvenită pentru abordarea fraudelor la adresa Uniunii, indiferent de locul unde se întâmplă acestea. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste inițiative importante sunt scrise uh, în în, sunt gravate în piatră în cadrul unei legislații bune. În ceea ce privește directiva PIF, știți că abordarea Consiliului a cam diluat propunerea Comisiei. Practic, modificările aduse practic uh, amenință achiul existent și eu apelez la dumneavoastră pentru a apăra poziția unei abordări mai eficiente. Pentru că uh, se pare că și în această cameră există astfel de tendințe de a uh, da curs uh, propunerii Consiliului. De aceea apalez la dumneavoastră pentru a susține acest dosar pentru a permite o combatere eficientă a fraudelor în Uniune. Mă bazez și pe sprijinul dumneavoastră pentru ca parchetul european să poată fi agreat și creat cât se poate de rapid. Pentru că Până la urmă, știu că și Parlamentul European este la fel de angajat în protejarea banilor contribuabililor, la fel ca și Comisia. Eforturile noastre combinate și uh, angajamentul nostru vis-a-vis -vis de acest obiectiv pot aduce rezultate palpabile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc, domnule comisar. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, Aș dori să văd cine mai dorește să intervină. Doamna Macovei, domnul Mulder, mai este și altcineva? Deci avem pe listă Macovei, Mova, Faba și Liberatski. Doamna Ela Sender, vă rog, aveți cuvântul. Eh, gracias, președinte. Sí, eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Șaneta pentru prezentarea raportului. Acest raport nu este raportul normal anual, ci de această dată există aici câteva puncte pozitive uh, care depind în mod direct de uh, comisia noastră, de comisia fiind vorba de propuneri legislative relevante pentru Parlamentul European. De exemplu, parchetul european este un punct pe care îl um, urmărim uh, îndeaproape, cel puțin din punctul meu de vedere, pot să vă, să vă asigur de uh, cooperarea noastră din, uh, în legătură cu acest punct. Rezultatele anunțate respectă într-adevăr acordurile interinstitu- interinstituționale, s-au făcut uh, progrese și trebuie să recunoaștem acest lucru când vine vorba de combaterea fraudei. Desigur, în uh, opinia publică, activitățile Uh, de fraudă sunt cele care se bucură de cea mai mare atenție. Dar, dacă permitem acest lucru prea mult, cred că vom ajunge la uh, situații uh, mult mai grave. Drept urmare, pentru anul 2012 au fost luate câteva uh, măsuri care sunt deosebit de importante. În general, în uh, comparație cu situația din anul 2011, se păstrează o anumită continuitate, însă, pe de altă parte, putem observa că există niște diferențe uh, importante în comparație cu perioada 2000, 2000, 2006. Din păcate, există în continuare foarte multe nereguli în uh, domeniul uh, fondurilor de coeziune, fondurilor uh, structurale, unde tendința a fost uh, exact invers de a crește uh, numărul fraudelor. Într-adevăr, există o vizibilitate mai mare și, într-adevăr, trebuie să evaluăm cu mai mare atenție, să definim mult mai bine care sunt deficiențele să înțelegem care, care sunt uh, diferențele culturale între diferitele state. Toate aceste puncte au fost um, studiate, au fost uh, discutate. Există foarte mulți pași înainte, dar trebuie să mai facem uh, multe lucruri, chiar, la nivel, chiar dacă la nivelul administrațiilor locale și la nivelul administrației europene s-au întâmplat foarte multe lucruri. Cred că suntem uh, pregătiți pentru, pentru a ajunge la o mai bună armonizare, la o combatere comună a fraudei, dar trebuie să mai aliniem unele aspecte între diferitele administrații care uh, se ocupă de gestionarea bugetului și de combaterea fraudei. Ați spus că au fost înregistrate progrese, dar că există în continuare diferențe foarte mari și acest lucru mă neliniștește pentru că nu este vorba doar de diferențe între statele membre care au, uh, ar putea fi explicate printr-o istorie diferită, printr-o uh, cultură diferită, dar nu, dincolo de aceste diferențe există diferențe din punctul de vedere al combaterii fraudei în interiorul Uniunii Europene. Deci mai avem uh, multe lucruri de făcut. Există în continuare uh, dificultăți care trebuie abordate mult mai energic decât s-a întâmplat până în, uh, în trecut. Parchetul uh, european. Dacă este să uh, analizăm situația, abordarea din fiecare administrație în uh, parte. Uh, trebuie transferate, trebuie să ne gândim la diferite elemente. Trebuie să ne gândim la structura uh, administrațiilor care gestionează aceste fonduri și trebuie să insistăm pe respectarea acestor reguli nu trebuie să excludem statele membre și trebuie să fie posibil uh, să ajungem la un compromis în interiorul statelor membre care să ne asigură că diferitele administrații din statul membru respectiv colaborează între ele pentru a combate frauda. Este foarte important să avem um, abordări europene pentru că ne, nu ne dorim să existe o generalizare prea mare a combaterii fraudei. Drept urmare, trebuie să analizăm cu foarte mare atenție cifrele legate de fraudă și există diferite dificultăți, există diferite riscuri. Nu aș dori să spun mai multe, cu excepția faptului că mi se par foarte interesante propunerile dumneavoastră legate de uh, un nou cadru legislativ, însă trebuie să analizăm cu foarte mare atenție raportul uh, nostru pentru a vedea cum vă putem uh, asista când vine vorba, de exemplu, de propunerea de directivă pe care ați făcut-o și uh, Uh, crearea unui uh, parchet european. Avem nevoie de garanții sporite um, și când vine vorba de activitatea OLAF, toate aceste aspecte trebuie să fie îmbunătățite și trebuie să demonstrăm uh, populației care urmărește cu foarte mare atenție această temă că avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a combate în mod real uh, frauda cu fondurile europene. Și uh, trebuie să vedem cum putem contribui și noi la îmbunătățirea tuturor propunerilor pe care le-ați făcut dumneavoastră și aștept și comentariile co- colegilor noștri. Doamna Macovei are cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc. După cum știm, în anul 2012 au fost, înreg- au fost uh, raportate mai mult de 1200 de nereguli, uh, fraudă suspectată sau stabilită. O sumă de aproape 400 de milioane de euro, deci mai mult probabil același nivel ca în anul precedent. Deci am o întrebare. Raportul anual uh, menționează raportarea 90 de cazuri de uh, corupție diseminate în patru state membre, Italia, Spania, um, Cipru și Malta, și în zona și în zona politicii de coeziune. Uh, și pentru aceste cazuri de corupție aș dori să știu uh, despre ce fel de măsuri este vorba. Infrastructură, rutieră, pregătire și așa mai departe. Apoi, care au fost uh, sumele implicate și dacă acestea au fost recuperate. În al treilea rând, persoanele responsabile au ajuns în fața instanțelor și apoi aș dori să știu dacă firmele contractante respective se regăsesc acum pe lista neagră pentru a nu mai putea primi contracte pe viitor. Și în plus, aș dori să vă atrag atenția că numărul uh, cazurilor de corupție este în uh, creștere și aș dori să știu dacă explicația ține de un control mai bun, dar oricum eu nu cred că de fapt, uh, nu cred că numărul de cazuri de corupție este de doar 9. Și aș dori să vă atrag atenția apoi că săptămâna viitoare Olaf va prezenta un uh, studiu uh, prin care se prezintă o nouă metodologie care permite să fie detectată um, corupția în achizițiile publice și o metodologie care poate măsura costurile uh, corupției și aș dori să vă recomand să țineți seama de acest studiu pentru a îmbunătăți mecanismele de detecție ale Comisiei Europene a Corupției. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul lui Ian Mulder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea nu se leagă neapărat de situația actuală. Cred că trebuie să continuăm uh, cu toate mijloacele care ne stau la dispoziție să combatem frauda, însă aș dori să știu uh, când ne putem aștepta ca parchetul european să funcționeze uh, în mod uh, complet operațional și care ar fi plus valoarea adusă de o asemenea instituție în comparație cu OLAF? Care sunt avantajele mari la care ne putem aștepta? din partea parchetului european. Doresc să vă aduc aminte că eu am susținut întotdeauna ideea creării unui parchet european. Am fost uh, membru al uh, diferitelor instituții care au cerut acest, uh, această instituție, dar există și uh, unii care consideră că un parchet european, de fapt, nu ar îmbunătăți cu nimic lucrurile. Și m-aș bucura dacă ați putea uh, să-mi uh, prezentați argumente puternice în favoarea unui parchet european. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, aș avea și eu câteva remarci. În primul rând, cred că ar trebui să fim recunoscători pentru că suntem informați în mod regulat vis-a-vis -vis de aceste fraude și um, nereguli. Astăzi, discursul domnului Șameta, pentru prima dată ne-a prezentat niște cifre concrete. În al doilea rând, v-ați referit la uh, politicile deja puse în aplicare în urma unor uh, recomandări și un lucru care pentru mine este evident. Corupția și combaterea uh, fraudei, combaterea corupției, uh, este un lucru care va continua la nesfârșit. Însă, Trebuie să înțelegem că avem niște servicii puternice care urmăresc această problemă Sunt de acord cu cele spuse de uh, doamna Macovei. Ar trebui să spunem care sunt uh, țările, organizațiile și uh, beneficiarii care au fost implicați în asemenea cazuri de corupție. Mm, pe mine m-a mulțumit discursul dumneavoastră, domnule comisar, dar uh, mi s-ar părea o idee foarte bună dacă ați putea să ne transmiteți în scris discursul dumneavoastră, pentru că sunt niște cifre interesante acolo. Um, înaintea prezentării domnului uh, uh, Kessler, aș dori să îi dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Nu? Îmi cer scuze. Ines, ai cuvântul din nou. Vă mulțumesc. Doream, um, după intervențiile colegilor noștri, să mai adaug un lucru. Doamna Macovei s-a referit la costurile reale ale corupției. Și doresc să contribui și eu la această discuție pentru că am discutat despre combaterea corupției și de costurile corupției. Tocmai acum, în aceste momente în care trebuie să reducem atât de uh, drastic uh, administrațiile publice, cheltuielile bugetare publice, cum putem să combatem în continuare corupția. știm foarte bine că dacă există puține, dacă există multe cazuri de corupție raportate, situația este considerată a fi gravă. Când există puține cazuri de corupție raportate, din nou considerăm că situația este gravă și aș dori să știu dacă vom putea să obținem vreodată o bună metodologie care să uh, evalueze și să analizeze situația corupției există, uh, pentru că există această diferență între multe cazuri raportate de corupție și state în care nu apar uh, cazuri de corupție și există această uh, diferență. Se consideră că unii ascund, de fapt, uh, corupția existentă și nu o raportează. Consider că am avea nevoie de o metodă foarte clară care să ne spună că dacă există cazuri de corupție, uh, Există și un sistem eficace pentru a stabili aceste cazuri și cei care sunt aparent uh, nevinovați, complet nevinovați datorită lipsei datelor, ce se întâmplă cu ei? Trebuie să putem să explicăm cetățenilor europeni pentru ca aceștia să fie liniștiți, să înțeleagă că într-un anumit stat există un grad mai redus de corup- corupție din următoarele motive. Pentru că în uh, sistemul actual se pare că corupția este un fenomen uh, generalizat sau toată lumea ascunde existența acestui fenomen. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Kind words uh, uh regarding the, uh, uh this year's uh, report. Vă mulțumesc foarte mult așadar pentru prezentarea comentariilor și cred că anul acesta am făcut tot posibilul pentru a îmbunătăți calitatea rapoartelor noastre, pentru a îmbunătăți datele pe care le punem la dispoziție și aceste date să poată permite și o evaluare corectă. Un punct în legătură cu aceste date. Să nu uităm că acest raport uh, este despre frauda raportată din partea statelor membre și frauda da- detectată în statele membre, ceea ce înseamnă că s-au luat deja măsuri pentru aceste cazuri de corupție și în legătură cu fondurile europene, ele fie au fost recuperate cu totul, fie se găsesc în procesul de recuperare acum. E important să înțelegem acest lucru, că niciunul din aceste cazuri uh, nu uh, ne-am dat bătuți. Apoi, uh, sunt de acord și eu cu faptul că e important să fim ambițioși în ceea ce privește reformele legislative în continuare, și cu cele două da, directive pe care le avem, cu cele două propunere de directive pe care le avem acum, vom putea să creăm un nou context în domeniul dreptului uh, penal în Uniunea Europeană. Cred că este foarte important ca această propunere amândouă să nu fie diluate. De exemplu, în directiva PIF, definiția fraudei include corupția și spălarea de bani, ceea ce dacă se adoptă ca atare, va însemna o armonizare în întreaga Uniune Europeană și va permite să se evite diferențele de interpretare între diferitele tipuri de fraudă și aceasta va fi o îmbunătățire clară în lupta împotriva corupției. În ceea ce privește oficiul procurorului european, și instaurarea unui parchet european. Domnul Mulder ne-a întrebat despre beneficiile acestei uh, instituții. Aș putea să menționez doar câteva, dacă vreți, dar sunt mult mai multe. În primul rând, trebuie să știm că în momentul de față nu avem o instituție sau un for la nivelul Uniunii Europene care să poată să trateze probleme legate de drept penal. Olaful, de fapt, este singurul responsabil cu uh, întocmirea investigațiilor administrative și după aceea rezultatele însă trebuie transmise autorităților uh, judiciare naționale, care câteodată mai repetă încă o dată toată procedura pentru că au nevoie de o schimbare din cauza aplicării legislației naționale în această investigație. Deci eforturile care s-au făcut de către OLAF în cadrul uh, anchetelor sale administrative, câteodată sunt apoi repetate în statele membre pentru ca să se poată proba cazul respectiv în fața instanțelor. Aceasta pierde foarte mult timp, bineînțeles, și nu este suficient de eficient această procedură unul din avantajele cele mai mari ar fi ca investigațiile care s-au făcut în uh, cadrul uh, parchetelor în cadrul statelor membre să fie apoi acceptate în toate statele membre, să există o recunoaștere, chiar dacă investigația a implicat, să zicem, cinci state membre și rezultatul investigației într-o țară, să zicem în Germania sau în Franța, s-a dat în acea țară, să se poate folosi rezultatele acestea și în Austria sau în Italia sau în orice altă țară a Uniunii. Ceea ce ar uh, accelera foarte mult procesul și ar asigura, într-adevăr, un proces mult mai eficient. Bineînțeles că procurorii, uh, procurorul european va avea toate puterile necesare pe care de obicei le are un procuror în statele membre. Adică mai va exista clar uh, o listă cu ceea ce poate să fie considerat ca rolul procurorului european în ceea ce privește și sistemele informatice sau toate investigațiile necesare în domeniul penal. Oricum, uh, un alt punct foarte important în această propunere este ca toate aceste acțiuni să necesite o aprobare din partea autorităților judiciare. Deci există un echilibru între puterile care au fost conferite procurorului european și nevoia protejării drepturilor cetățenilor. Deci cred că este foarte important să notăm și acest echilibru. Iar un al treilea punct important este că am discutat foarte mult cu statele membre despre care este cea mai bună configurare în care ar putea acționa această instituție și am hotărât să nu fim prea intruzivi în, și invazivi în sistemele naționale ale statelor membre. Aceasta este și inovația sistemului nostru în care vom avea un procuror european la conducere, dar apoi procurori delegați în statele membre care vor putea să aplice și legislația națională din statul respectiv membru. Mă refer aici, de exemplu, la o revizuire, de exemplu, judiciară într-un stat membru, adică o amendare a unei legislații care ar trebui să fie um, făcută de comun acord cu uh, aceste două niveluri, fie la nivelul statului membru cât și la nivel european, ceea ce ar permite un proces cât se poate de eficient. Dacă o autoritate națională la nivel judiciar are întrebări despre implementarea unui regulament, bineînțeles că va fi permis uh, punerea de întrebări către Curtea Europeană de Justiție pentru interpretarea legislației respective. Deci considerăm că noi am reușit să propunem un echilibru corect între nevoia de a încerca să luptăm orizontal între, împotriva fraudei uh, aduse la fondurile europene și uh, împotriva, în același timp, unei metode prea invazive în uh, sistemele naționale ale statelor membre. Sper că aceasta l-a convins pe domnul Mulde să ne susțină și mai mult propunerea, iar în ceea ce privește calendarul, astăzi e destul de dificil să prevedem cât de mult va lua acest proces, dar noi, Comisie și președinția lituaniană, suntem uh, hotărâți să organizăm uh, foarte multe reuniuni și negocieri, discuții necesare în timpul uh, președinției și știți probabil foarte bine că însuși tratatul prevede o procedură simplificată pentru cooperarea sporită în acest domeniu. Cred deci că vom putea ajunge la o cooperare sporită pe acest subiect, pentru că știm că unele state membre nu sunt, în momentul de față cel puțin, foarte entuziaste în legătură cu propunerea noastră, dar sperăm ca în cadrul negocierilor să-și schimbe poate părerea. Noi, în calitate de comisie, suntem hotărâți să accelerăm acest proces pentru ca să putem adopta acest regulament cât de repede. Au mai fost câteva întrebări în legătură cu corupția și în legătură cu câteva mențiuni din raport despre corupție. Doamna Macovei a spus pe bună dreptate că au fost raportate nouă cazuri de corupție care sunt menționate în acest raport. Din păcate însă nu avem cifrele uh, specifice pentru uh, aceste cazuri, pentru că raportul acesta se bazează pe rapoartele statelor membre. Dar cred că am putea să întrebăm statele membre așa, să ne prezinte aceste cazuri specifice cu condiția ca ele să nu fie supuse confidențialității din cauza investigațiilor în curs în respectivele state membre. Acum, uh, în ceea ce privește ceea ce a spus doamna Ayala Sender despre corupția și imaginea în legătură cu acest subiect, trebuie spus că finalizăm în momentul de față primul raport al Comisiei cu privire la corupție în Uniunea Europeană. Și acest raport va fi prezentat de către Comisie anul acesta și va oferi o privire de ansamblu despre întreaga, întregul peisaj de corupție, dacă putem spune așa, în toate statele membre. Și în același timp se vor face recomandări despre ceea ce trebuie făcut pentru a putea combate mai bine fenomenul. Comisarul competent pe acest dosar este doamna Malmström, colega mea, dar bineînțeles că și eu și cu alți colegi vom mai uh, contribui la dosar uh, pe parcursul uh, elaborării sale, ceea ce va fi foarte util și deputaților Parlamentului să vadă imaginea de ansamblu, deci din domeniul acesta. Mă bucur de, pentru că vom putea avea o dezbatere, o discuție în legătură cu o nouă inițiativă a OLAF despre corupția în cadrul licitațiilor publice. Marțea viitoare va avea loc această discuție despre achizițiile publice săptămâna viitoare, așadar voi fi prezent și aici uh, acum și vă, sunt prezent acum, voi fi prezent și săptămâna viitoare. Cred că e un subiect pe care merită să-l discutăm și la care merită să găsim soluții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru faptul că v-ați exprimat foarte clar și foarte concis opiniile. Cred că vă simțiți foarte bine cu noi și noi ne simțim foarte bine cu dumneavoastră. Dacă vă mai permite timpul să mai stați pentru prezentarea următoare, poate că am putea să mai găsim uh, o discuție Uh, să mai purtăm o discuție după aceea. Pot sta până la 11, maxim, spune comisarul Șemeta. Până la 11, așadar, va fi cu noi domnul comisar. Domnul director general al OLAF, domnul Giovanni Kessler, cred că dorește să ne facă această prezentare. Vă rog, domnule Kessler. Yes, thank, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Am adus uh, o prezentare foarte scurtă cu mine pentru ca să vă prezint. Și încercăm să o punem pe ecran. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, 30 de secunde, pentru că eh, încearcă colegii să stabilească, să creeze legătura pentru ca să vedem pe ecran prezentarea. Good. Uh, I, I, will, I will, do my best. Thank you very much. Um, I am here to... Bun, atunci încep. Voi face tot posibilul. Uh, sunt aici pentru a discuta cu dumneavoastră raportul anual de activitate al OLAF în legătură cu activitățile noastre din 2012. Raportul acesta a fost uh, publicat în mai anul trecut și este disponibil uh, tuturor uh, statelor membre deja de o lună. Ceea ce aș vrea eu să fac este să subliniez câteva puncte în legătură cu activitatea OLAF în ultimii ani. După cum știți, anul trecut a fost pentru OLAF anul implementării unei uh, reorganizări foarte ample, o reorganizare care a fost implementată începând din 1 februarie 2012 am reorganizat complet directoratul general și am introdus proceduri uh, investigative noi de la 1 februarie 2012. Vă mulțumesc pentru că ați reușit uh, să rezolvați problema prezentării, spune domnul Kessler. Iată, deci, câteva puncte care merită subliniate. A fost un an de tranziție și uh, a fost în același timp și un an în care, din, datorită reorganizării, am reușit să tratăm multe întârzieri pe care le avea Olaf în mai multe cazuri de investigație, întârzieri care se acumulaseră în ultimii ani, cazuri uh, netratate pe rol. Rezultatele pe care le-am putut le-am putut um, rezuma după această investigație și după reforma de anul trecut uh, au fost destul de concludente. Am primit uh, anul trecut mult mai multe informații cu privire la date investigative, cu privire la rapoarte sau denunțări, cum se le numim, care au venit fie din partea autorităților publice, a instituțiilor uh, europene, a statelor membre, a autorităților statelor membre, dar și din partea persoanelor private, care arată cât de nevoie este de OLAF sau cât de dorit este OLAF-ul, cel puțin uh, atât de către autoritățile publice cât și de către persoanele private. Și deci, ca rezultat, uh, avem mai multă responsabilitate și avem și, bineînțeles, mai mult de lucru. Un al treilea punct este eficiența sporită pe care am uh, putut să o demonstrăm anul trecut. Am tratat foarte multe date pe care le-am primit, mult mai multe cazuri decât înainte și am reușit nu numai să tratăm uh, întârzierea în cazurile pe rol, deci să reducem uh, foarte mult această întârziere, ci să reducem și durata medie a rezolvării unui caz. Vedeți aici un rezumat al activităților din 2012 în comparație cu anul trecut, anul dinainte de 2012. Vedeți jos, la baza piramidei, numărul de informații primite. În 2011 am avut oricum un record până atunci, în toată viața sa, Olaful nu a primit niciodată atâtea informații precum în acest an. 1046, vedeți aici. Însă în 2012 vedeți deja că această cifră a ajuns la 20%, 20% în plus, adică 1264 de cazuri, deci cu 20% mai multe de cazuri uh, deschise. Vedeți uh, că în 2012 am închis 465 de cazuri de spețe, mai mult de dublu față de 2011, unde la 208, și vedeți și că, în ciuda acestui fapt, avem uh, și aproape 200 de cazuri care s-au încheiat cu recomandări, deci cu mandat către statul membru pentru ca instituțiile din statul membru să ia acțiune. Aș vrea să mai subliniez și ceea ce spuneam în legătură cu eficiența Olafului. Am reușit să scurtăm atât durata fazei de selectare, care este prima fază când primele informații sunt tratate și când Olaful decide dacă sau nu să decidă un caz uh, de investigație. Este foarte important ca această perioadă să fie foarte scurtă, pentru că, în general, partenerii noștri, fie statele membre, fie instituțiile care ne raportează cazuri, trebuie să știe foarte repede după această raportare dacă Olaful vrea să preia cazul, dacă deschide o investigație sau dacă Olaful, dintr-un motiv sau altul, consideră că nu trebuie să îl deschidă sau nu vrea să preia cazul. Odată cu stabilirea la pe 1 februarie a unei, și crearea unei unități speciale care nu exista înainte, am reușit acum să scădem în mod dramatic perioada acestei faze și să o reducem la, după cum vedeți, 1,4 luni, aproape o lună jumate. Vedeți că această durată medie este constantă și va fi constantă și în anul 2013, s-a văzut deja. Olaful este deci acum capabil să dea un răspuns uh, autorităților care raportează un caz, uh, deci poate să dea un feedback despre deschiderea sau nu a cazului într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce este foarte apreciat de către partenerii noștri. Vedeți în acest uh, grafic, pe care de fapt îl puteți citi și în rapoartele pe care le-ați primit, vedeți că am reușit să inversăm tendința de creșterea duratei investigative în ultimii ani din ultimul an până acum. Chiar dacă aveam un număr foarte mare, mult mai mare de investigații, am reușit uh, anul trecut să reducem durata în mod considerabil, durata totală a tratării cazurilor și nu pot decât să vă spun și că această tendință inversată este prezentă și anul acesta, am putut deja să o constatăm. Și se confirmă. Iată aici din nou un grafic în legătură cu investigațiile în creștere de anul acesta, din 31 uh, decembrie anul trecut Acestea sunt investigațiile în curs, în care vă dați seama cam care sunt subiectele pe care ne concentrăm, cam ce se întâmplă în momentul de față la OLAF. Cel mai mare număr de investigații în domeniul fondurilor structurale și pentru agricultură. Avem un număr uh, semnificativ și în ajutorul uh, extern și un număr foarte mare cel puțin în 90, anul trecut, în legătură cu problemele interne de investigație, adică funcționari sau membrii ai instituțiilor europene. Sam. Am să vă arăt acum câteva informații pe care le-am introdus pentru prima dată în raportul anual de activitate și am dorit să continuăm să facem acest lucru și să acordăm o atenție specială acestora. E vorba de informațiile pe care le primim. Așa cum vă spuneam anterior, asistăm la o creștere la informații, a informațiilor care ajung la OLAF și 2012 a fost uh, pe departe un an record. Am analizat uh, în mod sumar, cel puțin, sursa acestor informații. Tu, cum puteți vedea, pe parcursul anilor, în galben, informațiile primite din sectorul privat au crescut până au ajuns la numărul de 889 de sesizări din surse private incluzând uh, surse anonime sau uh, whistleblower. Însă mai semnificativă este linia albastră. Vedeți că anul acesta am reușit să inversăm o tendință destul de alarmantă care uh, s-a conturat pe parcursul anilor. Deci informații primite de la sectorul public, autoritățile judiciare din statele membru sau uh, um, autoritățile de audit. Și, pe de altă parte, iată, deci, o creștere a acestor uh, sesizări din partea statelor membre care denotă o disponibilitate pentru cooperare din partea autorităților publice în a aborda acest uh, tip de infracțiuni de fraudă la adresa intereselor financiare ale Uniunii. Pentru că dacă trimit informații către OLAF, uh, înseamnă că cel puțin uh, instituția OLAF este cunoscută și există încredere în aceasta. În partea dreaptă vedeți o defalcare între statele membre și instituțiile sau organismele și agențiile europene. Și vedeți că această creștere a sesizărilor către OLAF se referă atât la statele membre cât și la instituțiile europene. În final, iată, pentru prima dată, informații pe care le veți găsi în mai, cu mai multe detalii în uh, raportul scris, deci am încercat să analizăm aceste informații primite din partea statelor membre. Uh, există și surse anonime care nu pot fi alocate. De fapt, nu le-am inclus aici și nici pe denunțători. E interesant de văzut că Germania și Italia, deci din două țări, ne parvin aproape jumătate din informațiile care vin din sectorul public. Noi credem că cu cât statele membre raportează mai multe informații către OLAF, cu atât arată o mai mare sensibilitate față de cazurile de fraudă și autoritățile germane au o cooperare um, pe fond și foarte bună cu Olaf. De asemenea, este interesant să comparăm câte din informațiile care vin dintr-o țară vin din partea sectorului public cu privire la fraudă, cazul investițiilor și așa mai departe, și cât vine din sectorul privat. Sigur că puteți interpreta dumneavoastră cum doriți aceste date, dar pentru noi sunt lucruri semnificative, pentru că dacă din partea, dacă dintr-un stat membru nu primești uh, de pildă niciun fel de informații din partea unor autorități publice, dar există multe sesizări din partea unor persoane private, inclusiv de la întreprinzători, uh, societate civilă, niște sesizări de posibile Uh, fraude sau cazuri de corupție, acest lucru poate denota o problemă. Cred că astfel de date pot fi interesante pentru dumneavoastră ca Parlamentul European, dar și pentru OLAF, pentru că astfel putem vedea spre ce anume ne putem concentra eforturile pentru a putea avea o mai bună cooperare. Aceste date sunt uh, mult mai utile pentru noi și prefer să cred că și pentru dumneavoastră decât uh, obișnuitul tabel din partea statelor membre care arată cifra de anchete în, în statele membre. Înainte era dificil de defalcat uh, anchete pe state membre. Dar, de regulă, anchetele OLAF presupun acțiuni uh, nu doar într-un singur stat membru, ci în mai multe. Și de aceea această defalcare este diferită. De fapt, în trecut au existat și anumite neînțelegeri în ceea ce privește interpretarea din mass media acestor statistici. Belgia, de pildă, era întotdeauna statul membru cu cele mai multe anchete și asta datorită faptului că uh, anchetele interne cu privire la funcționari erau localizate în Belgia, dar și multe alte astfel de posibile interpretări greșite datorită lipsei uh, acestor date mai defalcate. Și acest tip de informații, iată, deci sunt mult mai semnificative pentru Olaf și poate nu numai, pentru a vedea capacitatea unui stat membru de a coopera cu noi. Sunt pe punctul de a-mi încheia prezentarea raportului de activitate și aș dori să vă asigur că în ultimul an am reușit să facem uh, modificări majore în ceea ce privește procedura OLAF, să uh, introducem noi uh, proceduri de anchetă, asta în așteptarea noului regulament. De asemenea, am reușit să facem ordine prin sertare și să uh, tratăm toate cazurile restante avem de asemenea un personal foarte angajat, dar nu doar din partea unității investigative, care s-a confruntat cu un număr uh, fără precedent de ridicat de cazuri. Iată deci uh, că Olaf a reușit să reacționeze la numărul în creștere de cazuri care le-am primit cu mult mai mare rapiditate și această tendință va continua cu siguranță și în 2013, lucruri pe care desigur le vom discuta. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Iată, acum deschid uh, partea de dezbateri. Doamnă Gresle, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am pierdut o parte din prezentare, însă a trebuit să merg la vot într-o altă comisie. Vreau să spun că și pentru aceste statistici din 2012 valabil același proverb, nu avea încredere nicio statistică pe care n-ai uh, manipulat-o tu însăși. Iată, deci, uh, vedem că în 2012 avem foarte multe efecte uh, sociale. Deci, vedem uh, că într-un singur raz au fost clasate și încheiate 400 de cazuri. Cred că acestea ar trebui eliminate din această statistică. Eu cred că e important să vedem și câte dintre aceste cazuri se redeschid ulterior. Și întrebarea, desigur, de ce au fost uh, închise și redeschise unele în aceeași zi. Pentru că știm amândoi că pentru deschiderea unei proceduri trebuie să existe anumite premise juridice și în ce măsură uh, aceste premise juridice erau date pentru număr atât de mare, nu știu, mă întreb și eu. Și apoi aș dori să mă refer la acele lucruri care erau atât de importante pentru uh, evaluarea utilității OLAF și anume măsurile uh, care au fost luate după recomandările OLAF, care puteau fi de natură administrativă sau puteau uh, duce la uh, uh, urmărire penală. Și dacă mă uit acum la cazurile cu un rezultat concret, pe 2012 avem uh, tot la fel de multe cazuri ca și în anii precedenți, chiar mai puține. În 2012 era, au fost uh, 100 de astfel de cazuri cu măsuri ulterioare și nu cred că pot să fiu în sentimentul dumneavoastră în ceea ce privește acest succes statistic pe care ne-l spuneți, pentru că dacă analizăm cu atenție, datele nu rezultă așa. În aceste cifre sunt și foarte multe efecte speciale. De asemenea, mie nu mi se pare uh, bine că ați modificat uh, din nou nomenclatura astfel încât un an să nu fie comparabil cu anul precedent. Este un mijloc desuzitat de comisie pentru ca cineva din afară să nu mai poată face o comparație palpabilă și să nu mai poată uh, să-și facă o evaluare clară despre anumite situații. Și vreau doar să vă spun că am încercat să analizez mai în detaliu aceste statistici și dacă ne uităm că numărul de interviuri și aici uh, mi se pare foarte interesant câte interviuri au fost uh, făcute cu cei afectați, câte deplasări la fața locului, câte analize. În unul din 20 de cazuri ați vorbit cu cei afectați, deci a avut loc un interviu, ceea ce înseamnă că în 19 cazuri nu s-a întâmplat. În uh, unul din 12 cazuri au fost audiați martori. Și vă spun că am încercat să mă ocup puțin de cazul Dali și dacă îl eliminăm pe acesta, pentru că acest uh, caz uh, Dali um, a avut o, un procent foarte mare din activitatea uh, OLAF. E vorba de 7,5% din toate interviurile, 9% din vizitele și investigațiile la fața locului și 5% din celelalte activități și dacă eliminăm aceste efecte datorate cazului Dali, mă întreb om, ce cifre mai rămân. Și vă întreb de asemenea ce se întâmplă cu toate acele cazuri care uh, se apropie așa încet, încet uh, de prescriere. Și vă întreb, de fapt, care e situația cu toate aceste cazuri în care nu se întâmplă nimic. Și de asemenea, cred că trebuie să ne uităm mai cu atenție și la unitatea 01. Aș vrea să știu uh, dacă a avut uh, activitate de succes această unitate și când ne puteți prezenta cifre în această privință. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Domnule Sondergat, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Lysninger om den forskel, der er mellem de informationer, som er kommet fra øh, staterne, public source. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbeam de sursele publice ale statului și de faptul că există și fonduri care uh, provin din uh, alte surse și dacă ne uităm la statisticile pe care le avem în momentul de față, Ist clar? Sehr gut. Funcționează interpretarea bine, foarte bine, mulțumesc. Deci, o să reiau. Mulțumesc, domnule Chestar. Mulțumesc pentru acest raport și pentru informațiile pe care le-ați prezentat. Aș vrea să știu însă mai multe despre diferența uh, dintre sesizările și informațiile din sectorul privat și uh, Uh, cele din sectorul public, din partea organismelor statului. Pentru că dacă ne spuneți că lucrurile se păstrează la nivel constant, atunci uh, trebuie să vă răspund că uh, ne șochează acest lucru, faptul că în anumite state nu există niciun fel de raportări din partea sectorului public, însă, pe de altă parte, foarte multe din partea sectorului privat. Însă, întrebarea este dacă în spatele acestor cifre se ascunde cumva o situație care să facă în așa fel încât uh, mai degrabă sectorul privat să fie nevoit să raporteze astfel de lucruri. Aceste chestiuni trebuie mai bine analizate. Există niște circumstanțe care determină acest lucru. În Ungaria, de pildă, există un caz a unei raportări din partea sectorului uh, public și 17 sesizări din sectorul privat. Deci, credeți că uh, chestiunile sunt uh, similare sau există și niște uh, diferențe de sistem? Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul raportorului nostru, doamna Ines Ayala Sender. Președinte, și eu al señor Kessler la información. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Kessler. Eforturile uh, care au fost depuse de uh, biroul dumneavoastră trebuie înțelese în legătură cu discuția pe care am avut-o tocmai înainte și cred că uh, sunt eforturi importante din punctul de vedere al datelor, din punctul de vedere al drepturilor celor uh, afectați de anchetele dumneavoastră și există în plus și alte întrebări și riscuri despre care trebuie să discutăm. Cu acest raport, cred că deschidem noi uh, câmpuri de, de discuție. Și dumneavoastră a spus uh, faptul că există această comparație între anul, anii 2011 și 2012. Anul, în anul 2012 s-a operat o reorganizare a instituției dumneavoastră. Drept urmare, aș dori să vă întreb care este structura acum, Olaf. Uh, Ați afirmat că ați primit uh, un uh, număr mult mai mare de sesizări, lucru care ne demonstrează că OLAF este o instituție mai cunoscută. Este o instituție la care se face apel și în acest uh, context aș dori să vă întreb următorul lucru. În piramida pe care ne-ați prezentat-o se regăsesc cazuri deschise, cazuri uh, în desfășurare pentru anul 2012, dacă am înțeles eu bine și dacă am uh, făcut uh, calculele corect. Este vorba de 6-700 de cazuri. Pentru uh, 2012, numărul cazurilor aflate în desfășurare și deschise este dublu. Și aș dori să știu cum trebuie să, să înțeleg situația. S-au adăugat 200 de cazuri și dacă este să mă uit doar la cazurile uh, aflate unde ancheta este în uh, desfășurare. Înțeleg că ați făcut puțină ordine în uh, sertare cu cazurile vechi, dar există totuși o legătură, presupun, și cu noua organizare. Vom analiza mai târziu, și, desigur, și rezultatele. Însă mie mi se pare că reducerea numărului de cazuri se explică prin modificarea procesului de selecție, unde știm foarte bine că decizia este, uh, cel puțin în punct de vedere al timpului necesar, redusă. Însă volumul de muncă mi se pare că a rămas uh, același când vine vorba de aceste două categorii anchete în desfășurare și uh, cazuri deschise. Deci există um, o discrepanță și aș dori să știu care sunt uh, perioadele limită pentru închiderea unui caz. Apoi, din punctul de vedere al uh, personalului, ați spus că încercați să folosiți uh, cât mai mult personal pentru investigații, pentru anchete și Aș dori să știu ce înseamnă sprijinirea anchetelor. Și apoi, care sunt uh, diferențele între personalul angajat permanent, uh, personalul angajat temporar și uh, experții externi. Deci aș dori să știu cine participă, ce fel de angajați participă la asemenea anchete. Apoi, ne-ați uh, prezentat foarte bine care sunt uh, care sunt sursele informațiilor pentru fiecare stat în parte. Deci există o defalcare a informațiilor uh, pe țări și dacă este să văd ce se întâmplă în Spania, Țara mea nu este foarte bine reprezentată, însă în prezentarea dumneavoastră nu v-ați uh, referit la denunțători și nu v-ați referit la um, sesizările anonime. V-ați referit doar la aceste două categorii, sesizări din partea sectorului public și din partea sectorului privat. Um, mă gândesc că ar fi fost posibil să ne fi dat informații și în legătură cu sesizările anonime și cu sesizările venite din partea unor denunțători, așa numiți whistleblower. Apoi, după cum a spus și domnul Sondergaard, când vine vorba de statele în care în care există o nouă încredere în uh, Olaf. Aș dori să știu dacă există contacte, o colaborare cu statele din care nu provine nicio sesizare uh, din partea administrațiilor publice și care este explicația pentru acest fenomen. Nu funcționează bine colaborarea cu aceste state sau există alte motive. Și, în fine, uh, lipsește un element. Uh, câte cazuri sunt acum în fața unei instanțe? pentru că este important, din acest punct de vedere, să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni, uh, pentru că uh, este important ca recomandările OLAF să aibă o consecință concretă. Vă mulțumesc. Uh, vă mulțumesc, doamnă raportor. Doresc să mulțumesc și raportorului Semeta pentru că a participat la discuția noastră și pentru că a rămas alături de noi până acum. So, perestroika behind the bar is over. Now the... Are cuvântul domnul, uh, uh, domnul Kessler. Sincere thank you, because uh, all of your questions or, or remarks... Uh, uh, Doresc să vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care le-ați avut și pentru remarcile dumneavoastră care ne ajută să înțelegem care sunt așteptările dumneavoastră față de Olaf și ce anume putem să facem mai bine. Pentru a clarifica puțin cifrele și ar fi util dacă aș putea să am un nou slide pe ecrane. Oricum, o să, o să încep prin a vă oferi acest răspuns și este vorba, desigur, de această piramidă unde sunt prezentate în rezumat cifrele. Pentru a răspunde Uh, punctului specific amintit de doamna Gresle. Dumnei a spus că au fost 400 de cazuri uh, închise într-o zi. Au fost deschise, de fapt, uh, în acea zi, nu noaptea, ci dimineața. Așa cum se uh, prevede în regulament pe data de 1 februarie. În primul rând, permiteți să spun că aceste statistici sunt cinstite și transparente uh, și sunt statistici uh, publice. Și nu, nu mi se pare corect să uh, acuzăm de rele intenții oamenii care lucrează la noi. Dar oricum, cum puteți vedea pe pagina 18 a raportului nostru scris. Acolo spune foarte clar că 419 cazuri au fost deschise în urma uh, procesului de reorganizare. Vă mulțumesc. Avem acum imaginea. Numărul mare de investigații deschise sau de cazuri de coordonare, 700 18 este rezultatul a a mai mult sau mai puțin 300 de cazuri deschise, plus 419 cazuri deschise uh, data de, 4, de 1 februarie. Acest lucru s-a întâmplat pentru că 1 februarie a fost data la care a intrat în vigoare noua organigramă. Și acesta a fost rezultatul, uh, deschiderea celor 419 cazuri. Acest lucru a fost posibil datorită volumului mare de muncă uh, făcut la sfârșitul anului uh, 2011 de întreaga noastră unitate pentru a face ordine în uh, sertare, pentru a uh, aborda toate cazurile uh, nerezolvate până acum. Am fost pe bună dreptate criticați pentru că existau cazuri nerezolvate pe o perioadă lungă de timp. În același timp, a trebuit să evităm ca prin a deschide un număr prea mare de cazuri să nu ajungem în situația de a crea un număr prea mare de cazuri nerezolvate. Deci uh, a trebuit să folosim personalul uh, optim din acest punct de vedere. Drept urmare, aceste 419 cazuri care au fost deschise la data de 1 februarie sunt cazurile considerate adecvate de către unitatea noastră de investigație pentru a fi deschisă, pentru că uh, se îndeplineau toate condițiile necesare pentru acest lucru nu a făcut acest lucru pentru a îmbunătăți statisticile, pentru că nu statistica referitoare la câte cazuri sunt deschise este cea importantă. Din punctul meu de vedere, relevantă este statistica în care se regăsesc cazurile încheiate într-o perioadă de timp uh, adecvată. Să, deci un număr mai mare de cazuri uh, deschise nu îți înfrumusețează nici cum o statistică. Și pot să vă spun că, într-adevăr, în anul 2013 se respectă și există această tendință de a avea o perioadă de investigație mai mică. Apoi, rezultatele anchetelor noastre, ceea ce doamna Grăsle numește follow-up. Desigur, când găsim, când ajungem la o concluzie în urma unei investigații, acestea, concluziile pot fi diferite. Putem stabili, de exemplu, faptul că nu uh, a avut loc o fraudă și acest lucru pentru noi nu este un eșec. Aș prefera ca rezultatele anchetelor OLAF uh, să fie toate Uh, la fel să ajunge la concluzia că persoana respectivă nu este vinovată sau că nu a avut loc o fraudă. Pentru noi, succesul unei investigații este o investigație care stabilește adevărul. În primul rând. În al doilea rând, monitorizăm uh, recomandările Uh, noastre care pot fi adresate uh, unor administrații sau, ad, sau uh, autorităților fiscale sau autorităților de punere în aplicare a, a, a legii. Nu condamnăm pe, nu acuzăm pe nimeni, dar în unele cazuri transmitem raportul final autorităților naționale, procuraturilor naționale și acestea sunt instituțiile care decid dacă este oportun să inițieze o investigație națională, o anchetă națională. Anul trecut, desigur, ne-am ocupat mai mult de vechile dosare, de vechile cazuri. Este vorba de investigații care se desfășurau deja de 4-5 ani. Și în mod normal, asemenea cazuri vechi nu produc atât de multe rezultate interesante. Tocmai de aceea au și fost păstrate atât de mult timp în uh, sertare. Dar, vedeți, în vârful piramidei, că anul trecut am avut mai multe recomandări decât în anul anterior. Deci, cred că recomandările sunt uh, rezultate. Pentru că acest lucru înseamnă că este nevoie de acțiuni din partea autorităților administrative, din partea autorităților fiscale sau din partea autorităților de punere în aplicare a legii. Și Vă pot spune de pe acum că acest uh, număr de 199 de recomandări pentru anul 2013 va fi depășit în anul 2013. Și poate nu am uh, menționat acest lucru sau niciunul dintre membrii comisiei noastre nu a menționat acest lucru. Încercăm să îmbunătățim procesul de monitorizare, am un mecanism mai bun de raportare a acțiunilor luate de autoritățile administrative fiscale sau de punere în aplicare a legii în urma recomandărilor, recomandărilor OLAF. Aceasta este o sarcină pe care OLAF și-a asumat-o și să nu uităm că noul regulament care va intra în vigoare peste câteva zile există un mandat clar care cere OLAF să raporteze nerespectarea uh, recomandărilor făcute de OLAF Comitetului de Supraveghere a Activităților OLAF. Drept urmare, trebuie, suntem obligați să monitorizăm punerea în aplicare sau contrariul numărului tot mai mare de recomandări uh, făcută de Olaf. Desigur, nu avem uh, competențe uh, față de autoritățile naționale pentru a le obliga să treacă la acțiuni, indiferent de, de natura acestora. Nu, până acum nu aveam o obligație de a monitoriza acest lucru. Prin noul uh, regulament ne aflăm într-o poziție mult mai bună pentru a cere autorităților naționale să ne raporteze care este situația, ce s-a întâmplat după recomandărilor noastre. Deci, până acum, uh, monitorizarea noastră avea foarte multe lacune, dar vă asigur că în uh, raportul uh, pentru anul viitor vom avea și veți avea la dispoziție datele referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor noastre. Și cred că sunt uh, date importante și interesante și pentru dumneavoastră. Când vine vorba de uh, interviuri, v-ați referit la cazul Dali. A fost unul din sutele de cazuri uh, cu care s-a ocupat Olaf anul trecut și nu am înțeles foarte bine până la urmă argumentele dumneavoastră. Doamnă Gresle, v-ați uh, plâns că am avut prea multe uh, interviuri în cazul Dali. Am încercat tot ceea ce am putut, astfel încât cele trei persoane implicate în cazul Dali să-și exprime Uh, poziția să se apere, poate am exagerat puțin, dar am încercat să respectăm și drepturile lor fundamentale. Uh, poate ce dorea să spuneți este că am avut prea multe interviuri în acest caz și prea puțin în alte cazuri. Dar să știți foarte bine că nu avem nicio obligație. Aceste obligații sunt prevăzute doar în noul regulament care va intra în vigoare la 1 octombrie 2013. Însă, întotdeauna încercăm să oferim persoanei uh, respective ocazia de a răspunde, de a-și prezenta părerea uh, în legătură cu investigația care este în desfășurare, să aibă ocazia să se apere, fie uh, discutând în mod uh, direct cu persoana respectivă, așa cum s-a întâmplat în cazul Dali, lucru pe care nu-l uh, regret, fie trimițând în scris persoanei respective uh, descrierea investigației, a cazului și invitând persoana respectivă să răspundă, să oferă un răspuns în scris prin care să-și exprime poziția. Acest lucru nu se regăsește în statistici, însă avem la dispoziție și, ace- și această posibilitate. Poate anul viitor vă vom uh, spune în câte, de câte ori am uh, informat persoana respectivă asupra faptului că se desfășoară o, o anchetă relevantă pentru ea și așa mai departe. Dar cred că am mers dincolo de dispozițiile din uh, regulament uh, Uh, nu doar în cazul Dali, dar și în alte cazuri, permițând persoanele respective să aibă un contact cu noi, să aibă ocazia să se apere. Este un lucru foarte important nu pentru noi, pentru că eu sunt uh, convins în mod sincer că declarația persoanei respective este utilă pentru uh, anchetator pentru a înțelege mai bine situația uh, anchetei. Succesul, în ceea ce privește succesul. Vă dau o cifră. I think is, is also in the written report. Această cifră se regăsește și în raportul scris. Durata medie a fazei de selecție, deci tem, timpul care îi trebuie, care este necesar Olafului pentru a decide când primește o informație dacă deschide sau nu o investigație pe un caz, uh, a scăzut cu aproximativ șapte luni, care era, în general, perioada medie din ultimii ani, la 1,4 luni. Și pot să vă spun că aceste 1,4 luni sunt uh, acum cam 1,6 luni în ultima vreme, dar avem obiectivul să ținem oricum această cifră sub două luni, ceea ce cred eu că se poate face și uh, având o unitate specială pentru această selecție, am reușit o fază mult mai scurtă de selecție pentru ca să putem răspunde mult mai repede și mult mai eficient uh, caz la uh, informațiile pe care le primim. Și, pe de altă parte, vrem, vrem de asemenea și să mai scoatem din sacinile unităților de investigare uh, care aveau foarte multă treabă, pentru că din februarie, datorită schimbării, trebuiau să facă investigațiile și în același timp să se ocupe și de acest proces de selectare a tuturor informațiilor primite, ceea ce este un proces extrem de dificil, având în vedere că sunt peste 1200 de solicitări, ceea ce înseamnă peste 100 de astfel de informații noi pe lună. Adică în mod normal, cam 10 informații pe zi. Cum poate un investigator să facă o investigație cum trebuie dacă trebuie să trateze cam 10 pe zi? În legătură cu întrebarea domnului Sondergaard, în legătură cu sursele publice și sursele private, i-am răspuns și doamnei Aia la sender înainte, dar vă răspund și dumneavoastră, domnule Sondergaard. Uh, Aceste cifre sunt foarte interesante. Din păcate, nu avem aceleași cifre anii trecuți, uh, pentru că nu am uh, înregistrat aceste cifre deloc, uh, aceste categorii, dar am început să ne gândim la introducerea acestor categorii și foarte surprinzător și pentru noi a fost următorul factor. De fapt, sunt doi factori principali. Pentru sectorul privat, vrem să știm întâi dacă Olaful este cunoscut sau nu. Este surprinzător că în anumite state membre, de exemplu în Bulgaria, Olaful este cunoscut foarte bine din cauza presei, datorită altor motive, nu știu de ce, dar uh, atunci când ești foarte bine cunoscut, în general, foarte multă lume trimite informații, ne scrie și așa mai departe. Deci, în alte state membre, dacă așteptați, de exemplu, un răspuns de la cetățenii din țara dumneavoastră, probabil că nimeni nu știe de OLAF. Deci depinde de foarte mulți factori, de uh, rezonanța la nivelul presei sau de imaginea publică a Olafului, de exemplu, în funcție de investigațiile pe care le face sau nu le face. În ceea ce privește autoritățile publice, și de aceea avem și rezultate atât de diferite în ceea ce privește cooperarea, foarte mult depinde de experiență. Dacă începem să lucrăm foarte bine, de exemplu, cu unele autorități naționale dintr-un stat membru, atunci încep să primești și mai multe cazuri. Dacă nu ai un caz de plecare din care te faci cunoscut la poliție, la procuratura din țara respectivă, te cam ignoră. Cam aceasta e situația. Nu vreau să dau vina pe statele membre că nu ne dau informații, s-ar putea ca ei să poate să-și gestioneze cazurile de fraudă sau de corupție și în interesul Uniunii Europene singuri. Poate că aceasta, nu vreau să, vreau să fiu polit- corect din punct de vedere politic, dar uh, poate că aceasta arată că unele state sunt în stare să rezolve această problemă fără să aibă asistență din partea Olafului. Nu suntem aici pentru a cere neapărat mai multe cazuri, pentru că, după cum vă spuneam, avem mai mult decât suficiente. Dar există o diferență dacă aceasta a fost și întrebarea dumneavoastră, există o diferență după foarte mare între informațiile pe care le primim din surse private, și cele de la surse publice. În general, în medie, informația care vine din surse publice este mult mai valoroasă, mult mai substanțială, din motive evidente. Câteodată, informațiile venind din sectorul privat nu este informațiile nu sunt de fapt demne de a fi investigate pentru că nu sunt uh, fondate câteodată sau sunt sunt calomnii sau încercări de a lansa un caz care nu este neapărat real. În final, doamnă Ayala, dacă v-am înțeles corect, m-ați întrebat cine lucrează la investigațiile de la OLAF, care este personalul, m-ați întrebat, nu? Da, avem personalul permanent și personal care se ocupă de aceste investigații. Avem și agenți temporari ai comisiei, agenți temporari, așadar, ai OLAF, de două tipuri. Există temporari-temporari și există agenți temporari cu un contract permanent. Acestea sunt moșteniri dinainte. dar sunt uh, funcționari uh, ai Comisiei și ai uh, Olafului. Și mai avem și alte servicii la Comisie, unde avem, de exemplu, și experți naționali. Nu foarte mulți, dar totuși sunt câțiva și pe unii dintre ei i-am folosit în investigații. Trebuie să vă spun că pentru anumite cifre, cum ar fi, de exemplu, cele legate de magistrați, procurori, avem dificultăți foarte mari pentru a integra ca și staff ai Olafului sau ai Comisiei, pentru că nu avem, deja de mulți ani, nu am avut concursuri uh, pentru funcționari. Nu am putut să-i recrutăm pe un post de AD5, de exemplu, la comisie, unde sunt uh, zeci de mii de avocați care participă la aceste concursuri. Dacă vreți un procuror uh, sau investigator de la nivelul național uh, care să fie pregătit, nu ai cum să-i găsești uh, la comisie pe listele AD5 sau printre staful comisiei. De aceea putem să avem doar un număr limitat de astfel de persoane, cerând, bineînțeles, și experți naționali. Întrebare din partea cuiva din sală, din partea doamnei Sender, cu privire la experții externi, probabil, având în vedere răspunsul domnului Kessler. În raport se spune că avem și așa numiți intramuroși uh, contractual, de fapt nu sunt personal al Olafului, dar avem personal, de exemplu, pentru sistemele de informatică IT, în care avem, de fapt, oameni din companii externe care ne oferă nu numai serviciile informatice, ci și personalul pentru a putea gestiona infrastructura IT. Dar din motive de siguranță, aceste persoane care nu fac parte din OLAF lucrează în interiorul OLAF, dar nu fac parte din uh, staful investigativ al OLAF. Sper că v-am răspuns la întrebări măcar câteva sunt la dispoziția noastră în continuare, bineînțeles. Aș saluta oricum uh, o vizită din partea comisiei dumneavoastră la OLAF și aș, v-aș sugera să vă întâlniți și cu managementul OLAF pentru a vedea cum lucrăm în fiecare zi la fața locului. Sunteți invitați uh, călduros Poate și domnul președinte ar putea să ajute să organizeze această vizită. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Poate puteți să folosiți această uh, ocazie pentru a ne procura și biletele round trip sau uh, one way. Doamna Gresle are o întrebare suplimentară. Mai avem șapte minute și după aceea trebuie să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Da, îmi pare rău, domnule director general. Dar ați făcut uh, o remarcă că în 2012 a existat eficiență și mai bune rezultate a OLAF-ului și am încercat să analizez această remarcă și să analizez cifrele pe care ni le-ați dat și de fapt opusul este adevărat. Cifrele din anii 2012 au fost influențate de decizia dumneavoastră peste noapte de a deschide 423 de cazuri, dintre care 200 au fost deja închise din nou în 2012. Acest efect statistic este foarte important pentru evaluare, pentru că fără acest efect special am avea cifre diferite și știm amândoi acest lucru foarte bine. În ceea ce privește unitatea O1, aici, de fapt, avem o altă cifră a informațiilor oferite. A spus că cifra, a spus că durata evaluării s-a scurtat. Dacă am 400 de cazuri pe care trebuie să le tratez uh, foarte repede și le închid și le deschid, am uh, pe statistică un efect uh, de îmbunătățire. Bineînțeles însă că această cifră nu este reală și nu este de fapt, nu reflectă ceea ce se întâmplă cu adevărat. Întrebarea este și dacă această unitate a făcut totul corect. Am auzit din câte se pare că există un studiu despre performanța acestei unități în legătură cu cazurile pe care le trimite o, o, Comisia către OLAF. Uh, și în acest caz s-a înregistrat o marjă de eroare de 50% din partea acestei unități. Vă dați seama că 50% e mai bine să tragi la sorți. Trebuie spus că, având în vedere interesele financiare ale Uniunii Europene, mi se pare că ele nu sunt mai prost protejate ca niciodată acum. Sunt mai prost protejate ca niciodată și sunt extrem de îngrijorată de ceea ce se întâmplă. Mi se pare că o rată atât de mare de eroare trebuie să intervină cineva pentru a o îmbunătăți. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Am încercat să văd în legătură cu cazul Dali uh, ce s-a întâmplat la Olaf și mi se pare că Olaful a vrut să arate că este foarte activ, însă aș fi vrut să fie la fel de activ și în alte cazuri. Am văzut că la alte cazuri uh, nu se întâmplă nimic, însă ani de zile nu se acționează. Există cazuri care durează, de exemplu, din partea unor funcționari care așteaptă ca Olaful să trateze în fine cazurile lor. Știți că și săptămâna viitoare, joi, particip la o audiere la care sunteți invitați, bineînțeles, despre întrebarea cum rezolvăm problema unor persoane care așteaptă ani de zile un, o sentință din partea Olafului. Pentru că este o adevărată trage, tragedie și în legătură cu uh, PIF-ul 2012. Știți că în uh, iunie am, uh, raport, am votat raportul pentru PIF 2011. Așteptăm răspunsul uh, Comisiei în continuare cu privire la baza juridică, temeiul juridic în legătură cu ascultarea telefonelor în cazul Darni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele Ines Alaia la sender, are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Domnul Kessler a spus ceva în legătură cu acest subiect. Am întrebat care sunt datele care există acum în legătură cu cazurile care s-au deschis împotriva angajaților OLAF din diferite foruri. Care sunt cazurile care s-au deschis în acest sens? Puteți să ne dați un exemplu sau să ne dați câteva cifre? Deci, cazuri care, spețe care au ajuns în fața instanțelor împotriva personalului OLAF. Da, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, domnule director general. Aveți 5 minute pentru a răspunde. Mulțumesc, e mai mult decât îmi trebuie. Noi o să împartăm în răspunsul în două. Noi, investigațiile OLAF nu le împărțim după instituții, ci sunt împărțite pe investigații pe funcționari, membri ai instituțiilor uh, europene sau investigații pe alte subiecte. Dacă ne uităm la statisticile de investigații pe instituții, cum ar fi, de exemplu, pe comisie, 15 staful Parlamentului, membrii în Parlament, pe de o parte, și apoi avem instituții mai mici, precum Europol, Eurojust, BEI și un evantai de agenții în care avem sarcina și competența să facem investigații și câteodată o și facem, cred că Astfel, fiind dat că sunt puține cifre, putea să facem publice câteva investigații în curs, ceea ce este foarte riscat. Deci, s-ar putea să fim criticați după aceea chiar de Parlament și nu numai de Parlament, pentru că am uh, divulgat că există o anumită investigație pe o agenție sau pe o instituție în parte, pe funcționarii acestei instituții. De aceea nu vrem să dăm cifre și cazuri concrete. Eu că nu me, nu, nu me debido explicar. Cred că nu mi-ați uh, nu m-ați înțeles bine întrebarea. Întrebarea mea a fost cazurile în care Olaful trebuie să dea explicații în fața instanțelor juridice. Nu vroiam să știu nimic despre statistici, ci vreau să știu despre cazurile pe rol în fața instanțelor în fața instanțelor naționale sau în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, în care Olaful este implicat. Da, îmi pare rău pentru această neînțelegere. Nu am cifrele totale aici, dar uh, în 2011 am fost uh, aduși în fața instanțelor, în fața Curții Europene uh, a UE de la Luxemburg, dar în procedură de urgență, Curtea a reacționat în câteva săptămâni. Și am avut investigații pe funcționare unor uh, instituții noastre, pot să și numesc, pentru că au fost și în ziare atunci și deciziile sunt publice oricum. Deciziile, hotărârile curții sunt publice. Investigațiile împotriva unor funcționari. Person. De la Curtea Europeană de Justiție. Și mai, mai erau și alte câteva persoane care au intentat uh, Olaf uh, proces în justiție. Vizau legitimitatea anchetelor noastre, dar aceste persoane au fost condamnate la plata cheltuielor de judecată. Acestea au fost cazuri așadar din 2012. S-ar putea să existe și statistici în uh, mai mulți ani, statistici care merg pe mai mulți ani înainte, dar oricum este dreptul persoanei uh, în cauză să meargă în fața curții de justiție a UE și s-a întâmplat acest lucru și în trecut. Ultima dată când uh, anumite acțiuni ale Olaf au fost considerate ca încălcări ale legislației, Olaful a fost tras la răspundere și prin hotărârea Curții Europene de Justiție în 2008 s-a dat o sentință în cazul foarte cunoscut francez care a dat o sentință și asupra unor investigații anterioare din uh, alții ani ai Olaf. Despre toate acestea pot să vă spun fără nicio problemă, dar Olaful nu a fost până acum niciodată Um, recunoscut ca cel care a încălcat legile, deci pentru infringement nu a fost niciodată condamnat, însă a fost adus în fața judecății pentru o suspiciune de încălcare, în afară de 2008, după cum spuneam. Doamnă Gresle, ce pot să vă spun dumneavoastră? din nou această piramidă, chiar și fără cele 119 cazuri pe care n-am putut să nu le trecem în statistică pentru că au fost activități depuse, chiar și fără această cifră, numărul cazurilor deschise de anul trecut este mult mai mare decât cel din anii precedenți. Durata investigațiilor a fost scurtată și este și mai scurtă în 2013. Am monitorizat uh, toate cazurile de la lună la lună și aceasta arată că, de exemplu, aceste rezultate de scurtare a timpului de investigație nu sunt rezultatul celor 419 cazuri pe care le-am uh, adus din trecut pe rol, ci sunt rezultatul unei munci uh, grele și a personalului foarte calificat pe care îl are OLAF. Aceste rezultate sunt persistente și în anul acesta, în 2013, când nu avem cele 400 cazuri de cazuri pe care le-ați menționat dumneavoastră. Da? Mulțumesc. Puteți să fiți siguri că noi vom uh, face Totul pentru ca, posibilitatea, pentru ca persoana respectivă să aibă posibilitatea să uh, se exprime. Până la 1 octombrie, de fapt, uh, avem și o obligație legislativă de, prin noul regulament, dar de la 1 februarie, în mod consistent am făcut acest lucru. Înscris în scris, dar și pe site-ul nostru regăsiți aceste informații. E vorba de instrucțiunile către staful OLAF în ceea ce privește procedurile de investigație care au intrat în vedere deja din 1 februarie. Deci persoanele în cauză, înainte de închiderea investigației, pot, trebuie să poată să aibă posibilitatea să 1. Fie informate despre suspiciuni sau acuzele, nu neapărat cuvântul potrivit, dar uh, chestiunea care a fost, uh, pentru care s-a făcut investigația și trebuie, doi, să aibă și oportunitatea fie să își exprime în scris sau oral opinia și să-și uh, dea părerea. Ceea ce se întâmplă în mod regulat din 1 februarie 2012, chiar dacă nu am avut imediat această obligație legislativă până imediat după ce s-a adoptat legislația. În trecut, doamnă Gresle, după cum a spus și dumneavoastră, au existat persoane care nu au fost intervievate sau a căror poziție a fost uh, prea mult timp păstrată în investigație, deci au, fost, au așteptat prea mult, dar aceasta nu se mai întâmplă acum. Și fiind dat că sunt intervievați pentru toate cazurile, chiar dacă vrem să nu deschidem un caz, ei sunt intervievați. Și doi, uh, important, și durata unor cazuri este, durata cazurilor este mai scurtă. Știu că există persoane care au așteptat prea mult în investigații, cariera lor s-ar putea să fie periclitată, dar aceste cazuri, precum și cazul Dali, de exemplu, uh, sunt cazuri care ne preocupă foarte mult pentru ca să le rezolvăm cât de repede și să le rezolvăm ca prioritate, să nu stea câte o persoană în care uh, se aștepte prea mult, în care reputația este în joc. Am făcut toate eforturile posibile pentru ca această persoană să aibă toate oportunitățile necesare, câteodată chiar prea mult, dar nu-mi pare rău pentru aceasta, pentru ca să-și exprime opiniile și pentru ca să-și facă ce declarații dorește în acest caz. Bun, vă rog, vă rog să ne oprim aici, spune președintele, pentru că am discutat cu o oră mai mult decât era prevăzut. Oricum vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră și vă rog să știți că această comisie nu va renunța deloc la principiile sale de bază în legătură cu numărul fraudelor, investigațiilor, uh, Uh, eficiența investigațiilor. Această investigație va reveni, eficiența investigațiilor va reveni de fiecare dată pe rol. Vom uh, fi foarte interesați câte cazuri au fost investigate, cât timp a durat și cât de eficient s-a lucrat, cât de mare este marja de eroare. În general, știu că se încearcă să se facă economii peste tot. Noi nu cerem să se facă economii în ceea ce privește Olaful, dar am vrea să avem o privire de ansamblu despre ce se întâmplă în general în OLAF, care sunt uh, cheltuielile și să nu existe fraude, să nu existe un sistem de mituire și să fim cât mai corecți, cât mai sfinți, dacă îmi permiteți, pentru ca să putem urmări uh, ceea ce se întâmplă în OLAF. Comisia noastră nu va fi un partener ușor, o să fiți întrebați despre ceea ce se întâmplă de fiecare dată, dar vă mulțumesc pentru că acceptați această poziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această parte a reuniunii noastre și acum haideți să trecem la următorul punct în uh, camera. Domnul Ștas, haideți aici în locul meu, vă rog.